Mes chers collègues, je vous invite à gagner votre... Dragi colegi, uh, vă invit să vă ocupați locurile. Reluăm ședința. Uh, votăm proiectul de buget pentru 2017 și continuăm mai întâi cu examinarea bugetului Parlamentului European, secțiunea 1 apoi proiectele pilot și acțiunile pregătitoare și, în al treilea rând, plățile. Deci, vă rog să vă pregătiți documentul privind bugetul Parlamentului. Primul amendament are ca obiect menținerea volumului bugetului adoptat în primăvară. Cine este pentru acest amendament? Cine e împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Apoi, uh, um, se, al doilea vot uh, presupune că dacă se votează amendamente, nu uh, se pot prevedea cheltuieli suplimentare și deci e nevoie de naturalizare. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum avem uh, Amendamentul S și D 7198, S și D 7091, S și D și PPE 7198, care pot face obiectul unui vot în bloc. Cine este pentru aceste amendamente? Cine e împotrivă? Vom vota Um, vot ele- vom verifica prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendement sont votées par 21 voix. Se adoptă cu 21 de voturi la 15. Domnule Gaier, doreați să luați cuvântul? Nous avons maintenant à nous prononcer Acum votăm în bloc amendamentele 7089 și 7092. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 2002. cine e pentru? Împotrivă. Vom verifica prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 25 la 9 și 4 abțineri. Urmează un vot în bloc pentru amendamentele 7837, 4623, 7870, 4656, 7836, 4622, 7868, 4654, 7871. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 7285 pentru. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 1004. cine pentru? Nu. Președintele cere scuze. 7981. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. opt pentru. Împotrivă. Abține. Se respinge. 8404 și 4836 pentru. Împotrivă. Se respinge. 7835, 4621 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se resping. 8201. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 7297 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 7839, 4625 pentru. Împotrivă. Vom verifica. Vot electronic. S-a închis votul. Se respinge. 29 de voturi împotrivă, 11 pentru. 7840, 4626 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 7303. Cine e pentru? Împotrivă. Vom verifica pentru că nu toată lumea a ridicat mâna. Vă rog să votați electronic pentru votul 7303. S-a închis votul. Se respinge 33 uh, voturi împotrivă și 5 pentru. Vă rog să ridicați mâna când vă invit să votați. 7841, 4627. cine pentru? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. 8202 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 7842, 4628 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 4629 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 4630 pentru. Împotrivă. Abțineri. Vom verifica. Prin vot electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 25 de voturi împotrivă și 15 pentru. 7308. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem la rezerve. 4246. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 8203. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 8205 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Remarcile 8196 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 8187 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 4902 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7843 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă 7844 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Șapte mii o sută nouăzeci și șase. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7197 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7199 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum Vom uh, vota proiectele pilot și acțiunile pregătitoare. Domnule raportor general, doriți să ne confirmați că în timpul pauzei ați reușit uh, să faceți ceea ce doreați? Vă rog, aveți, aveți cuvântul. Da, ne apropiem de perfecțiune, domnule președinte, dar uh, nu am atins încă perfecțiunea, pentru că mă gândesc la pagina 1, 2, 3, la pagina 4, dacă vă uitați, sus găsiți o măsură pregătitoare 1-2, Comisia Regii 6576 propus de PP. Această acțiune s-a strecurat de două ori în uh, evidența noastră și în felul acesta, angajamentele și plățile pot fi ridicate de la 500 de mii la un milion, este un mic defect care se mai află în această listă și trebuie să fim perfecți totuși. Deci pagina 4, măsuri pregătitoare, regii 65-76 din partea Comisiei Regii și PPE, susținerea creșterii în regi, regiunile mai puțin dezvoltate. Da, putem să majorăm angajamentele de la 500 de mii la 1 milion și în felul acesta cred că putem vota. Ce que vous suggérez, c'est de passer... Deci, propuneți să ca și la angajamente și la preț se treacă de la 500.000 la 1 milion. Da? Bine am înțeles, domnule raportor general? Foarte bine. Atunci lista pe care o avem în fața ochilor, astfel modificată, în ceea ce privește linia pentru amendamentul 6576, deci se modifică suma de la 500.000 la 1 milion. Deci putem vota întregul document acum. Cine este pentru adoptarea acestei liste? Cine e împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Avem mai multe amendamente. În linia 02047706, 7979, 8459, 4337, 4888. Vă rog să votați acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? se respinge. Celelalte amendamente au fost retrase, așa că am terminat voturile pentru proiectele pilot și acțiunile pregătitoare și trecem la ultima listă, la ultimele voturi. E vorba de plăți. Mai puțin, vă rog. Bien, mes chers collègues, avant de passer au vote Înainte să trecem la votul uh, plăților, doresc să vă spun că trebuie să facem o modificare la votul din această dimineață. E vorba de amendamentul 5200 18 de la FET privind bugetul uh, pentru Serviciul European de Acțiune Externă, secțiunea 10, documentul 4, uh, nu prevede nicio sumă pentru plăți, dar având în vedere că e vorba de credite nedisociate, se va face o corecție tehnică pentru ca suma plăților să corespundă sumei de la angajamente. E vorba de o sumă de 800.000 de euro. Deci, se va face această modificare tehnică. Acum, revenim la plăți. Avem două blocuri de amendamente de votat. Primul are um, obiectivul de a restabili nivelul uh, plăților prevăzut inițial la propunerea comisiei. Cine este pentru acest amendament? Împotrivă? Abțineri? se adoptă și al doilea bloc face obiectul unui subamendament pe care îl aveți în față. Începem cu acesta, poate? Nu. Votăm întregul bloc 2. Și amendamentul de 5 milioane pe care le aveți în față face parte din bloc. Deci, votăm acum acest al doilea bloc, astfel modificat. cine e pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și cu asta, dragi colegi, am terminat cu voturile pentru proiectul de buget 2017. Doresc să felicit, să-l felicit încă o dată pe raportorul nostru general și doresc să vă felicit pe toți cei care au contribuit cu amendamente. Doresc să mulțumesc uh, și secretariatului și sper că cel care o va înlocui pe doamna Gheorgheva va ține cont de propunerile noastre, de votul nostru și Sper că și Consiliul uh, va da dovadă de înțelegere. Doresc să mulțumesc domnului Tarant pentru celelalte secțiuni, pentru că și dânsul uh, a fost foarte hotărât, foarte încăpățânat, a apărat poziția noastră. Deci haideți să sperăm că toate amendamentele noastre vor fi uh, luate în considerare de Consiliu atunci când vom ajunge la conciliere. Dragi colegi, nu am terminat. Avem mai multe rapoarte de examinat încă. Cei care doresc să părăsească sala sunt invitați să iasă fără întârziere ca să putem să ne continuăm lucrările. Și dacă ați putea să o faceți în liniște, v-aș fi foarte recunoscător. Dragi colegi, trebuie să vă vorbesc despre misiunea pe care mi-ați încredințat-o. E vorba de uh, revizuirea regulilor de regulamentului de procedură al Parlamentului. Vă rog, Vă rog frumos să nu mai vorbiți între dumneavoastră, mai ales în rândurile 2 și 3, ca să ne putem continua lucrările. Deci cei care doresc să părăsească sala sunt invitați să o facă acum. Deci vă voi vorbi despre misiunea pe care mi-ați încredințat-o în ceea ce privește modificarea regulamentului de revizirea regulamentului de procedură al Parlamentului. Am uh, ținut cont de experiența raportorilor noștri care se ocupă de bugetul Parlamentului, Gerard Depre în 2016 și de Perant în 2007, pentru 2017 și mai ales în ceea ce privește bugetul Parlamentului European uh, care știți a creat momente de incertitudine, de neînțelegere. Știți că la raportul Corbett um, are obiectivul de a modifica aceste reguli de procedură și mi se pare legitim ca și comisia noastră să contribuie. Um, un grup de lucru condus de vicepreședintele Viland a organizat consultări de tip administrativ pentru a face curățenie în regulament. Regulamentul pe care vi-l propun, uh, uh, documentul pe care vi-l propun um, se orientează pe două axe, tehnică și politică. În ceea ce privește partea tehnică, propun să reluăm elementele transmise de secretariatul nostru grupului de lucru condus de colegul Viland, amendamentul 3 din raportul, raportul care modifică regula 95, ideea fiind să se clarifice o competență uh, um, competen între buget și cont și control bugetar. Și de asemenea, cred că trebuie să ne afirmăm competențele în ceea ce privește instrumentele speciale. Știți că au apărut complicații, uneori neînțelegeri în legătură cu anumite instrumente speciale care um, au făcut ca alte comisii să dorească să mobilizeze uh, astfel de instrumente. Anexa 6 este cea care se referă la regulamentul uh, Parlamentului. Ne aducem aminte că Libia a cerut să fie implicată în ceea ce privește mobilizarea unui instrument special anul trecut pentru criza de refugiați. Deci trebuie să spunem foarte clar că atunci când e vorba de instrumente speciale, competența revine Comisiei pentru bugete. Și acum trec la blocul așa numit politic. Este, după părerea mea, partea cea mai motivantă din activitatea comisiei noastre și deci aici e vorba de modificarea regulamentului uh, de procedură în ceea ce privește bugetul Parlamentului European. De uneori eh, s-au exprimat eh, chiar frustrări în biroul nostru și eh, biroul pregătește un proiect de text și ne întâlnim raportor, și, raportor din umbră, membrii biroului și încercăm să purtăm responsabilitatea politică pentru că este un raport de la bugete care ajunge în plenară și face obiectul unui vot în plenară și până la urmă biroul face ce dorește. Ne aducem aminte de acest vot în plenară care a pus sub semnul întrebării internalizarea serviciului de șoferi și doar câteva minute mai târziu s-a făcut uh, o licitație publică pentru manifestări de interes pentru a se recruta șoferi. Eu vă propun trei lucruri. Întâi, să se clarifice responsabilitățile și să se lase comisiei noastre ultimul cuvânt înainte de a se ajunge la plenară. Dacă ne asumăm responsabilitatea politică a unei decizii bugetare, mi se pare legitim, dragi colegi, ca noi să luăm această decizie pentru a ne putea asuma responsabilitatea și de aceea propun că pregătirea estimărilor biroului să fie realizată de birou, să facă obiectul unui raport în Comisia pentru Bugete și acest raport cu arbitrajele bugetare realizate de comisia noastră să fie cele legătură cu care se pronunță apoi plenul Parlamentului. Bineînțeles, va exista faze de conciliere, de încercare de a se ajunge la un acord, dar până la urmă raportul Comisiei pentru Bugete se votează. S-ar vota și uh, noi, uh, în fine, am fi cei care am votat bugetul general cu Consiliul, pentru că de disciplina noastră bugetară depinde credibilitatea noastră față de celelalte instituții, pentru că dacă există o suspiciune de laxist, de laxism uh, în relațiile cu Consiliul, în momentul concilierii, autoritatea noastră ar putea să aibă mult de uh, suferit. A doua propunere pe care o fac se bazează pe principiul unui plan de finanțare. Ideea este să cerem prin reguli să există un plan de finanțare pe termen mediu și lung în care se facă distinția dintre cheltuieli de investiții și uh, cheltuieli curente. Am cerut acest lucru cu ocazia raportului Taran din aprilie și deci de acum încolo fiecare buget să înscrie într-o strategie pe termen lung ca să nu mai trebuiască să uh, avem o atitudine atât de uh, Uh, pe termen scurt. M-am mirat foarte mult că am primit ieri un raport al secretarului general care mi-a spus că acum că s-a votat Brexitul nu mai putem să facem uh, previziuni. Uh, un astfel de răspuns nu este demn de secretarul general și sunt, îndemn, sunt indignat de atitudinea secretarului general. În al treilea rând, propun ca colegii de la birou să voteze în birou um, cu apel nominal când își adoptă estimările. Atunci când uh, votăm în plenară, voturile cu apel nominal ne fac să fim mai atenți ce votăm. Așa că revin aici cu vechi principii de finanțe publice pe care le-am regăsit în tradiția noastră republicană în Franța, articolul 15 din Declarația Drepturilor Omului și a Cetățenului prevede fără ambiguitate, citez, societatea are dreptul să ceară oricărui agent public să dea de seamă în legătură cu modul în care administrează. Astăzi biroul face uh, uh, adoptă um, o, estimările cu o, citez, vastă majoritate. Există decizii luate în birou Cred că dacă s-ar vota cu apel nominal, fiecare ar fi mai atent la deliberări când vine vorba despre buget. Deci, iată, vă propun aceste amendamente, număr de 9, care ne-ar permite să clarificăm rolurile și să facem ce mai, o economie de reguli în articolul nostru de procedură, pentru că propun să reunim aceste modificări într-un articol unic, foarte clar, toate aceste modificări. Mulțumesc! Je souhaiterais entendre vos... Aș dori să știu care este poziția dumneavoastră, dacă există reacții. Domnul Ferandez. Aș dori să mulțumesc uh, președintelui pentru munca depusă. Nu știu dacă doriți o reacție imediată, dar avem colegi uh, competenți care se ocupă de aceste subiecte. Aș dori de asemenea să știu care este poziția lor, opinia lor. Nu știu dacă mai avem ceva timp la dispoziție, dacă doriți o reacție promptă și dacă amendamentele dumneavoastră pot la rândul lor fi amendate. N-am înțeles prea bine dacă e o propunere pentru plenară. Președintele, nu. Astăzi avem un schimb de vederi și având în vedere uh, că am uh, votat foarte repede amendamentele pentru bugetul 2017, avem timp. Și e chiar foarte bine să-i lăsăm pe colegii deputați să se exprime. Am un respect imens pentru consilierii politici, dar poate că ar fi momentul câteodată ca și uh, deputații să-și exprime părere. Ei sunt aleși direct de către popor. Astăzi avem schimbul de vederi. În 4 octombrie la ora 15 va fi data limină de depunere a amendamentelor la acest raport și în 11 octombrie vom avea comisia la Comisia de Bugete și în 8 noiembrie Comisia AFCO va vota. Domnul Fernandez, mulțumesc. Vom depune amendamente dacă vor exista. Eu, ca și președintele, spun întotdeauna lucrurilor pe șleau très mais les și eu consider că consilierii politici sunt uh, extrem de importanți, dar uh, deputații întotdeauna își exprimă părerea și sunt și foarte disponibili. Să nu uităm însă ceva, la această comisie și la Parlamentul European avem deputați foarte competenți Și poate că cetățenii noștri nu scriu acest lucru și nu glumesc. Nu cred că trebuie să ne uh, subminăm rolul și poziția. E bine că avem timp la dispoziție pentru dezbateri. Încă o dată mulțumesc uh, președintelui pentru tot ce a făcut. În contextul bugetului Parlamentului e foarte important ca transparența să predomine și că rolul fiecăruia să fie bine delimitat. Pentru că democrația necesită transparență, dar și responsabilizare. Dar pentru a obține responsabilizare trebuie să dăm cezarului ce al cezarului. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Gatia Zabal, nu? Domnule președinte, eram în altă reuniune și am sosit cu întârziere, deci n-am avut onarea să ascultă raportul dumneavoastră. Nu știu dacă colegii au comentarii de făcut. Dacă nu, bineînțeles că vom prezenta amendamente. Domnul Kölmel. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu voi avea astăzi o intervenție foarte scurtă. În principiu, găsesc că uh, ceea ce ați spus dumneavoastră merită uh, tot sprijinul și aș pune accent pe o transparență uh, crescută. Acest lucru se va putea realiza și prin votul nostru, pentru că cetățenii, alegătorii noștri, trebuie să știe până la urmă pentru ce am votat noi în acest Parlament. Pentru că există critici justificate că um, opiniile um, pe care le um, facem publice în țara noastră de multe ori nu corespund cu uh, votul pe care l-am dat în plen. Iar în ce privește prezentarea dumneavoastră, cred că uh, deciziile acestui Parlament, rezoluțiile, au un defect. Sunt prea voluminoase. Um, sunt prea ample în ce privește conținutul și poate că um, este și o risipă de cuvinte. Nu trebuie să luăm decizii în legătură cu o sută de chestiuni. Nu trebuie să fie menționate toate. Eu cred că putem să ne limităm la esențial, astfel încât și titlul unui raport să uh, prezinte clar conținutul raportului. Cred că am acționat în felul acesta în interesul cetățenilor. Trop d'informations tue Prea multă informație omoară informația, aveți dreptate. La fel cum prea multe impozite omoară impozitele. Pe domnul Dupre aș dori să-l întreb dacă dorește să se exprime. În calitate de raportor. Nu mai sunt raportor, domnule președinte. Da, da. În ce privește modificările pe 2016. Aș dori să spun că mm, apreciez uh, enorm uh, tot ce ați făcut, nu numai pentru că pune accentul pe transparență, ci și pe mai multă uh, claritate în operațiuni, în succesiunea lor, astfel încât uh, atunci uh, când votăm la Parlamentul, la, la, la Comisia de Bugete, bugetul Parlamentului, să știm ce votăm. Din punctul meu de vedere, amendamentul cel mai important este amendamentul 5. Pentru că acolo definiți, de fapt, procedurile noastre care uh, vizează activitatea noastră principală. Deci e foarte important ca bugetul să adopte uh, biroul este un organ al Parlamentului și el trebuie să adopte uh, aceste acte. Biroul adoptă nu numai estimările, ci și așa numitul establishment plan și aceasta în cadrul unei, unei programări pe termen mediu și lung. Ceea ce mi se pare extrem de interesant, pentru că astfel avem o viziune, nu numai pentru bugetul anului respectiv, ci avem așa o viziune de ansamblu pentru direcția pe care o ia bugetul în uh, anii următori. Și în plus, și știu că este o idee la care țineți, uh, propunerea formulată vizează o diferență foarte clară între bugetul operațional, deci cheltuielile de funcționare, să spunem, și cheltuielile de investiții. Deci sunt de acord cu toate propunerile pe care ni le faceți. Amendamentul 6 precizează că, într-adevăr, calendarul e foarte important și aș avea o întrebare, dar, repet, e vorba doar de o întrebare în ce privește obligația de a avea un rol prin apel nominal în cadrul biroului în principiu, e vorba de foarte multă transparență și n-am nimic împotriva transparenței, însă mă întreb dacă această chestiune ține de regulamentul adoptat sau de regulamentul biroului. Dumneavoastră luați poziție. Spuneți că nu lăsați la latitudinea biroului să hotărască care sunt regulile pornind de la care adoptă ceva, ci mm, ținem cont de, de regulament. Eu n-am o poziție sau o, n-am o poziție definitivă, însă eu aș fi puțin mai prudent decât dumneavoastră, domnule președinte, și mai mult decât uh, mai prudent decât unii colegii mei. Nu din motive de obscurantism, pentru că mi-aș, nu că aș dori ca opacitatea să continue să predomine, dar aș dori să știu dacă uh, se lasă la cheremul biroului posibilitatea să se organizeze cum dorește pentru tipurile de vot sau dacă trebuie să figureze în regulament. Și nu am un răspuns dinainte stabilit, dar îmi pun această întrebare. Domnul Fernandez. Am, am auzit, am înțeles care este poziția dumneavoastră. V-am ascultat, nu am documentul, îmi imaginez că unii colegi au primit deja documentul, noi încă nu l-am primit și de aceea nu putem să intrăm uh, într-o dezbatere pe amănunte cu o privire la o declarație orală a 100 de documente. Schimbul de vedere însă e foarte important. Și în dezbateri ulterioare aș dori să vorbesc și eu despre acest vot prin apel nominal, pentru că aceste voturi încearcă să uh, limiteze libertatea deputaților. Unii uh, spun, uh, ne vin cu amenințări că în presă vom fi uh, uciși dacă Uh, sau pe rețelele sociale dacă votăm într-un fel sau altul. Nu, eu cred că deputații trebuie să beneficieze de un maximum de libertate care trebuie să decidă în conștiință de cauză. E un aspect foarte important să ne gândim uh, să-l uh, chipzuim bine la el, dar după ce ne veți fi trimis documentul. Mulțumesc! Domnul Tarant și după aceea domnul Gaier. Mulțumesc, domnule președinte! Acum ce dezbatem noi, chiar dacă nu Uh, toată lumea a primit documentul de înscris. E foarte important. Lucrăm la Comisia de Bugete în acest mandat deja de 2 ani și um, săptămânal, lunar și anual ne confruntăm cu probleme care ar ține cumva de noi în calitate de autoritate bugetară, dar uh, problema este că unii, cumva în mod unanim, iau uh, decizii în numele nostru și noi, uh, Comisia de Bugete, trebuie să asumăm uh, răspunderea pentru deciziile luate de către alte entități, să spunem, ființe umane, grupuri și așa mai departe. Deci, e o inițiativă foarte importantă, însă în 2009-2014 am fost uh, membru la Comisia AFCO, deci în mandatul precedent. Și vă pot spune că acolo <laughs> e o comisie dureroasă, pentru că ea dă naștere unui nou regulament foarte lent. Am discutat timp de 2 ani și jumătate uh, dacă semnăturile Uh, pentru declarațiile înscris uh, trebuie să fie colectate la plenară. Am uh, hotărât că nu e cazul și astfel nu avem declarații stricte pentru că acum declar- semnăturile se adună undeva în Siberia și deci vă dați seama cum funcționează lucrurile. Deci, acum în contextul acestui regulament cred că există trei chestiuni. Domnul președinte ar trebui a militat de mult pentru ele. În primul rând că trebuie să facem uh, o diferență între cheltuielile de funcționare operaționale și investițiile strategice. De asemenea, mai există un aspect foarte important, calendarul, cine, ce propune și în ce moment al anului, mm, ce instituție sau ce comisie trebuie să reacționeze la aceste propuneri și, în al treilea rând, problema răspunderii. Și eu sunt pentru ideea președintelui ca voturile prin apel nominal să fie susținute pentru că reprezintă poate modul cel mai bun de a responsabiliza. Deci să vedem cine răspunde pentru ce tip de vot. Sigur că ni se poate uh, spune că nu putem noi să scriem uh, reguli uh, în legătură cu funcționarea biroului, deci felul în care biroul își organizează reuniunile. Pe de altă parte, dragi colegi, în viitor vom alege un nou birou. Deci putem trimite un mesaj prin acest proces. Cam asta voiam să spun eu. Dar noi, comisia noastră, cred că ar trebui să studiem fiecare cuvânt, fiecare cuvințel, fiecare detaliu în ceea ce privește relația cu AFCO, putem avea o poziție uh, fermă doar dacă suntem uniți în ce privește procedura bugetară în comisia noastră. În 2004, Uh, în, în, în acest an, în pofida existenței lui Marine Le Pen și a lui uh, Nigel Farage, Parlamentul European încă funcționează și cred că e momentul să avem un regulament de procedură mai uh, eficient. Mulțumesc, domnul Gaier. Mulțumesc, domnule președinte nici eu nu am putut să parcurg în întregime documentul, dar veți înțelege că timpul meu în ultimele zile a fost acaparat de preocupările legate de buget. Dar am o cugetare de principiu pe care doresc să vă împărtășesc. Sarcinile Comisiei pentru bugete sunt ca noi să pregătim ceea ce ține de competența noastră pentru plen. Iar când este vorba despre bugetul Parlamentului, nu suntem vreun grup care se află deasupra prezidiului Parlamentului. Prezidiul, în continuare, are sarcinile sale și poartă și răspunderea pentru uh, exercițiul bugetar. Noi, în calitate de comisie de specialitate, avem mai degrabă o funcție de consultanță. În niciun caz o poziție care să ne permită să încălcăm, să contracarăm, uh, să eludăm deciziile prezidiului. Aceasta uh, este până la urmă logica instituției noastre. În dezbaterea noastră trebuie să ne concentrăm pe ideea, uh, ne dorim să nu un apel nominal, dar eu cred că mai sunt și alte aspecte legate de orientarea banilor. Deci, eu cred că în ce privește um, apelul nominal, um, putem vota până la urmă 15 la 0. Deci, um, eu cred că mai importantă este întrebarea internalizării șoferilor, pentru că s-a dat acest exemplu de către domnul Artui. Cine uh, are până la urmă ultimul cuvânt? Comisia de control bugetar, uh, în măsura în care și eu fac parte din el, ne gândim că atunci când este vorba de descărcare de gestiune dorim uh, să uh, aflăm cum au fost valorificați banii și adesea nu primim aceste răspunsuri datorită argumentării că în anii 70 s-a încheiat un gentleman agreement dar într-un moment în care Parlamentul avea o altă funcție, alte atribuții. Deci există un gentleman's agreement care um, prevedea că noi nu ne amestecăm în bugetul Parlamentului, dar nu vă amestecați nici voi în bugetul Consiliului. Dacă um, vom proceda astfel, mă gândesc că la un moment dat Consiliul nu va spune doar că este nemulțumit de uh, modul în care Parlamentul recurge la reducerea cu 5% a personalului, uh, ci uh, să încerce la un moment dat chiar să se amestece masiv în bugetul Parlamentului. Deci eu cred că trebuie să rămânem din acest punct de vedere uniți și să nu încercăm să um, luăm măsuri care s-ar putea la un moment dat să producă reacții adverse din partea Consiliului. Merci. Qui d'autre souhaitait? Cine mai dorește să ia cuvântul? Domnul Depre? Domnule președinte, nu este o intervenție, ci e o întrebare pe care aș dori să o întreb domnului, pe care aș dori să o adresez domnului Gaier. Nu văd în ce măsură propunerile formulate aici permit Consiliului Consiliul nici măcar nu este menționat în propunerile pe care noi le facem. Nu se face niciun fel de trimitere directă la faptul că noi vom uh, controla cheltuielile Consiliului sau că Uh, Consiliul uh, se amestecă în uh, cheltuielile autorizate pentru Parlament. Și de altfel, atunci când este vorba de această reducere de 5%, doar pentru că fixează, figurează în acest acord interinstituțional, pentru că cele trei instituții au luat aceste angajamente, putem verifica dacă suntem de bună credință mm, când, dacă facem această reducere. Pentru că dacă nu, Consiliul nu are niciun cuvânt de spus în legătură cu efectivele Parlamentului. Eu sunt, mă opun celor 76 de posturi pe care uh, PE-ul și socialiștii le-au acordat grupurilor politice. N-am văzut care este vot, vot, votul liberalilor. M-am uitat la votul liberalilor. Uh, reaua credință nu este niciodată un argument valabil. Eu vorbesc în numele grupului ALDE și, uh, din punctul meu de vedere, nu ai căderea să o faci. Cu permisiunea ta, nu cred că ai uh, căderea să vorbești în numele uh, grupului ALDE în pofida uh, prieteniei pe care ți-o port. Președintele, domnul Dupre ale cuvântul. Dar pe de sunt totuși de părere că domnul Gaier are dreptate atunci când e vorba despre uh, votul prin apel nominal. Pentru că cred că acest uh, dispozitiv uh, are așa un aer de neîncredere uh, și de pedeapsă. Pentru că rezultatele voturilor figurează chiar în procesul verbal. Domnule președinte, mi se pare că totuși mergeți un pic cam prea departe. Uh, sunt de acord cu toate propunerile, uh, cu excepția acesteia, uh, pentru că cred că e o intruziune în competențele biroului și că va fi foarte greu ca biroul să accepte această intruziune și nu facem decât să ne punem bețe în roate. Asta e părerea mea. Mulțumesc! Domnul Fernandez are acum cuvântul. Da, sunt de acord cu cele spuse de Gerard. mi-e greu să mă exprim în numele PPE-ului, dacă, deja, dacă ar trebui să vorbesc și în numele liberalilor, uh, uh, ar fi imposibil să iau poziție în numele celor două grupuri. Eu nu mă refer la vot, ci la nașterea acestei propuneri care e un lucru diferit. -am, nu m-am referit la strict, ci la vot, ci la cum a apărut această idee de a uh, uh crea 76 de posturi. Președintele, în astfel de nașteri surprinzătoare, mi aș mi mi dori să avem o poziție politică, pentru că am impresia câteodată că secretarii generale ai grupurilor fac legea, dictează ce se întâmplă în Parlament și nu Uh, sunt de acord. Reproșez grupului meu că nu a deliberat uh, pe această temă și secretarul general vine și spune celelalte grupuri sunt, uh, sunt de acord și gata, creăm aceste posturi. Așa vom salva Uniunea Europeană, așa va avea imaginea unei democrații transparente? Sunt sigur că nu nu facem decât să ne punem în pericol prin astfel de atitudini și mi-aș dori ca clasa politică să-și asume răspunderea. Nu am votat cele 76 de posturi pentru că Uh, erau uh, prea mulți uh, votanți, dar ultima dată mi-am exprimat poziția, nu mă mai repet acum. Da, poate că într-adevăr am mers prea departe, cum spuneați, în legătură cu votul prin apel nominal, dar dacă ne autocenzurăm poziția, vom obține la acorduri cu o valoare adăugată modestă. Poate că am mers puțin cam prea departe, însă mi-am dat seama la un moment dat că biroul uh, votase aceste posturi și m-am adresat vicepreședintelui de la grupul meu și mi-a spus nici măcar nu sunt la curent. Ce înseamnă asta? Că se votează așa puțin, uh, cam cu ușurință și aș vrea să se schimbe lucrurile pentru că autoritatea noastră depinde de exemplul pe care îl dăm în gestionarea banilor publici la Parlament. Sigur că nu este cel mai, aspectul cel mai important, dar haideți să fim prudenți, pentru că atitudinea noastră de, depinde de exemplaritatea comportamentului nostru și nu de discursurile noastre sau de rapoartele. Câteodată uh, ar fi interesant să facem rapoarte de două pagini, pentru că cel puțin ele vor fi citite. Asta fac uh, domnul Böge și doamna Beres uh, în ce privește bugetul zonei euro. Vor avea un raport de două pagini pe care toți cetățenii să îl poartă, îl înțelege și nu experții și specialiștii în drept. Îmi cer scuze, spune președintele, dar uh, încerc să pun cât mai multă pasiune și convingere în uh, activitatea mea. Domnul Böge. Mulțumesc, domnule președinte. Încă nu ați citit varianta finală care e, uh, e, are unele perspective realiste pentru ca toți să poată să parcurgă textul. În legătură cu documentul pe care îl discutăm, există argumente justificate cum ar trebui să procedăm în această instituție, cum trebuie să ne angajăm pentru mai multă transparență și colegul Taran s-a referit, referit la asta. Și în Comisia pentru Bugete, Adesea am constatat că diverse documente din partea administrației referitoare la bugetul Parlamentului și am văzut asta și ca uh, metodă, au uh, ajuns târziu, inclusiv pentru raportori, că au avut puțin timp la dispoziție să meargă în profunzime, să analizeze aceste documente. Acum, în ce privește votul cu apel nominal? Eu nu am niciun fel de problemă să fiu menționat în un proces verbal în legătură cu modul în care am decis uh, vis-a-vis -vis de anumite puncte. Dar eu cred că în ce privește responsabilitatea diverselor grupuri politice și a uh, forurilor uh, a instituțiilor noastre, trebuie să fie atente Cine uh, trebuie să se ocupe de asta? Um, este o sarcină suplimentară și ca atare să ascultăm uh, administrația care se plânge de asemenea sarcini suplimentare sau dacă am putea ca în birou sau și aici în Comisia pentru Buget să spunem uh, dragi colegi, dacă nu există uh, Uh, rațiuni foarte clare să nu fim de acord cu transferuri financiare dacă nu primim argumentația cel puțin cu o săptămână în avans, ca să nu rămânem captivi în uh, cifre care ascund cine știe ce realități. Eu cred că și în legătură cu asemenea chestiuni merită să ne gândim, pentru că uh, poate că anumite proceduri figurau și puteau fi justificate de regulamentul interior, dar um, practica nu trebuie să încerce să um, exploateze um, asemenea uh, prevederi pentru ca până la urmă deciziile care pot fi legitimate democratic de către deputați să fie eludate. Și eu cred că Într-o perioadă am fost și președintele acestei comisii și am uh, avut numeroase ocazii în care am spus dacă nu suntem informați cel puțin cu o săptămână în avans în legătură cu asemenea intenții din partea administrației, uh, să respingem aceste propuneri. Mulțumesc. Domnul Gaier. Aș fi vrut să răspund la întrebarea colegului de pres. Bugetul al Parlamentului face parte din categoria 5 a bugetului general și categoria 5 Uh, trebuie să fie aprobată uh, inclusiv uh, de Consiliu. Deci, teoretic, Consiliu poate să spună în legătură cu anumite intenții de cheltuieli ale Parlamentului, avem mai degrabă o atitudine și o opinie critică. Deci, dacă voi nu vă amestecați în uh, bucătăria noastră, atunci nici noi nu ne amestecăm în bucătăria voastră. Dar, sigur, este o logică pe care eu nu o împărtășesc neapărat, dar uh, este totuși o trimitere să uh, nu declanșăm o discuție în baza căreia Consiliul să vadă o invitație de a se amesteca în deciziile noastre privind bugetul Parlamentului. Deci, uh, până la urmă, să respectăm în linii mari procedura legată de deciziile bugetare și să ne gândim că există și un al doilea braț uh, al deciziilor privind bugetul, care este Consiliul. Asta trebuie să avem în minte uh, înainte de a trece la acțiuni care pot să aibă consecințe pe care noi nu le-am dorit. Domnul Tara, mulțumesc. Am vrut să repet faptul că până și în uh, regulamentele de uh, importanță mai mică uh, trebuie să uh, respectăm direcția Corect, pentru că până la urmă tratatul de la Lisabona pe noi ne-a uh, făcut uh, membri ai unui act de codecizie. Și trebuie să existe totuși o claritate. Cine, ce tip de decizie ia, când. Și eu cred că din acest punct de vedere trebuie să ne ajustăm uh, regulamentul. Am vorbit despre asta în repetate rânduri. Chiar în anii 70, uh, uh, cred că um, au trebuit să fie stabilite niște reguli uh, mai clare, pe care poate noi în clipa de față nu le mai cunoaștem în amănunt. O altă chestiune menționată de domnul Gaier. Trebuie să fim atenți pentru a nu invita, cum spunea domnia sa, alte instituții să reacționeze într-o manieră nedorită de noi. Dar trebuie să ne punem întrebarea Există vreo problemă în bugetul Parlamentului sau în bugetul european de care să ne fie rușine sau de care să ne temem? Dacă da, păi haideți să deschidem cutia Pandorei și să uh, vedem cum stau lucrurile și în bugetul Consiliului. Mulțumesc, doamna Gresle. Mulțumesc. Aș vrea să fac câteva trimiteri. noi suntem destul de transparenți. Dacă mă gândesc că Parlamentul Național și Bundestagul german uh, nu uh, are ședințe deschise ale uh, diverselor comisii, nu poți participa, nu știi cum a votat unul sau altul. Și nimeni în Germania nu a spus că Asta este o problemă, acest tip de lipsă de transparență. Și um, mă gândesc că la anterioara dezbatere privind regulamentul ne-am gândit că trebuie să existe vot final cu apel nominal. Asta e bine. Iar după aceea, în ce privește uh, amendamentele uh, cheie, uh, dacă sunt atât de interesante pentru unii sau pentru alții, nu cred că până la urmă um, um, trebuie să uh, fie o problemă legată de transparență pentru a face uh, publică o atitudine. Sigur, sunt lucruri care sunt perfectibile. Și ceea ce uh, a prezentat și președintele a fost o bătălie pe care noi am uh, pierdut-o pentru că um, noi la un moment dat am încercat să operăm limitări la propunerile venite din partea prezidiului și atunci, asigur prezidiul la un moment dat a zis uh, ajunge până aici. Și am ajuns de aceea la această situație conflictuală. Iar acum, um, în uh, ce privește relația cu uh, Consiliu pot să-l citesc pe Galileo Galilei, care a zis pur si move. Dar uh, uh, a început, iată, anul acesta, în perspectiva descărcării de gestiune, totuși să ne furnizeze niște uh, informații. Uh, Sigur că eu studiez acum uh, informațiile furnizate, să văd ce ne-am mai dori să aflăm. Vom mai avea o nouă rundă de întâlnire cu reprezentanții Consiliului, dar iată că am reușit să facem progrese de la uh, tratatul de la Lisabona, eu aș spune comisia noastră până la urmă a fost slăbită în ce privește competențele, dar uh, până la urmă la control bugetar eh, ni se spune ca o prevedere care figurează deja de 60 de ani în tratat să fie ajustată. Iar aici se spune că Parlamentul descarcă de gestiune doar bugetul Comisiei, pentru că atunci când au fost înființate instituțiile europene, nu a existat decât bugetul Comisiei și toate celelalte instituții erau integrate în bugetul comisiei, dar între timp noi uh, avem propria noastră administrație, dar din acest punct de vedere tratatul nu a fost adaptat, nu a fost ajustat. Și ca atare, secretariatul Consiliului poate să ne spună nu aveți competențe decât în descărcarea de gestiune a Comisiei. Deci, uh, eu cred că Consiliul nici măcar pe sine nu se poate descărca de gestiune. Deci este o situație absurdă în ce privește lacunele unor uh, prevederi uh, din tratat. Eu cred că avem o sarcină din acest punct de vedere. Iar în ce privește votul cu apel nominal, mie nu mi se pare o mare problemă. Pentru că uh, uh, astăzi mi-aș fi uh, dorit, de pildă, să știu cum au votat diversi colegi în legătură cu codul de conduită pentru comisari. Voici au terme d'un Bun, deci ajungem la finalul acestui schimb de vedere care mi s-a părut a fi deosebit de interesant și vom avea, sper, timpul necesar Uh, pentru a schimba lucrurile. Pentru că um, în momentul în care obții un vot în plenară și după aceea secretarul general lansează un apel care este contrar conținutului pe care tocmai l-ai votat în plen, asta mi se pare până la urmă că este foarte frustrant și uh, Trebuie să uh, avem măcar sentimentul că ceea ce facem noi aici se bucură de interes și uh, are o rațiune. Deci, uh, dacă ne gândim la investiții, inclusiv în ce privește o viziune pe termen mediu, o spun pentru că în clipa de față nu există viziunea necesară și în ce privește creditele care nu au fost accesate, nu putem ajunge până la urmă la transferarea lor uh, într-o direcție a cărei identitate nu o cunoaștem. Deci asta nu ar fi tolerabil pentru o instituție, nu trebuie să acceptăm acest tip de acțiune și în legătură cu ceea ce a spus secretarul general ieri, mi se pare că a fost uh, deplasat, deci afirmând că va exista un Brexit și că nu știm ce consecințe va avea, uh, nu putem să avem uh, o perspectivă. Este uluitor. Bun. În ce privește votul cu apel nominal? Da, poate că am uh, exagerat puțin, dar este un apel uh, și către colegii care se află în birou de a fi mai exigenți. Pentru că uh, la Paris există un parlamentarium, dar cu ce rațiune? Da. S-a spus membrilor biroului că uh, lucrurile uh, pot să fie aranjate. În ce privește relația dintre Parlament și Consiliu, da, uh, dacă fiecare în colțișorul său încearcă să-și aranjeze lucrurile, da. Poate că face parte dintr-un uh, dintr-o înțelegere, dar care nu duce la uh, progrese. Deci, înainte de 4 octombrie, pe orele 15, se pot înainta amendamente. Da, uh, noi, uh, iată, putem avea o dezbatere, putem discuta și după aceea să încercăm să ajustăm regulile, să ne asumăm responsabilitățile. Vă mulțumesc pentru reacțiile dumneavoastră. Mi s-au părut a fi promițătoare, stimulative. Domnule Fernandez, doriți să ne prezentați uh, proiectul de buget rectificativ numărul 4 pentru 2016. Mulțumesc, nu pot să vă prezint ceva ce nu există. Deci, nu pot să vă prezint bugetul rectificativ numărul 4 pentru că nu le-am primit, el nu există și cred că nici comisia nu este prezentă. Dacă ar fi comisia prezentă, aș întreba-o când vom primi uh, proiectul de buget rectificativ numărul 4, care vor fi elemente care vor figura în acest buget rectificativ. Va fi vorba de bani care se vor întoarce înapoi la statele membre pentru o execuție bugetară viitoare. Care sunt noutățile din acest punct de vedere? Va face parte din cadrul financiar uh, multianual sau nu în momentul în care acesta va fi revizuit. Deci uh, acestea ar fi întrebările care mă uh, frământă, dar uh, bugetul Proiectul de buget rectificativ numărul 4 nu există. Mulțumesc. Doamna Gheorgheva cred că se ocupă de asta și și poate că uh, nu va lipsi uh, prea mult uh, pentru a putea să ne trimită la un moment dat și bugetul rectificativ numărul 4. Raportul numărul 15 a fost reportat și dau cuvântul domnului Olbricht pentru dispozițiile, deciziile care ar putea fi luate pentru un program de sprijin pentru anumite state. Domnule raportor, aveți cuvântul. Merci, președinte. Mulțumesc. Este vorba despre un aviz privind programul de reforme structurale și e o idee nouă care a venit din partea Comisiei să stabilim un nou program de, de a consolida fondurile eh, de restructurare într-o serie de state membre. Este un instrument de asistență tehnică pentru a stimula reformele structurale pentru o perioadă pe mai mulți ani. Se fac recomandări specifice fiecarei țări și încercăm să îmbunătățim eficacitatea utilizării fondurilor. Banii vor proveni din politicile de coeziune și uh, vor figura într-o linie bugetară în cadrul politicii de coeziune. Va fi vorba de asistență tehnică și uh, Secretariatul General uh, va decide. Trebuie să motivăm statele membre iar adevărata provocare este că e vorba de un instrument voluntar, nu este un instrument obligatoriu. Deci, Comisia a propus instrumentul eh, statelor membre, dar în același timp Comisia face tot ce poate ca statele membre să elaboreze recomandările specifice eh, respectivului stat. Colaborarea va fi una pe bază voluntară pentru finanțarea acestor acțiuni. Acest program este prevăzut pentru perioada 2017-2020. Din punct de vedere bugetar, este vorba de 142,8 mii de euro uh, pentru 142,8 Uh, de euro pentru perioada 2017 și vor uh, veni din politicile de coeziune 30.000 din politicile de dezvoltare rurală. Nu necesită vreo modificare în cadrul financiar multianual. va eh, solicita trei linii bugetare în legătură cu rubrica 1B și în legătură cu rubrica 2 introduce posibilitatea de a contribui la anvelopa financiară pentru statele membre printr-un transfer de asistență tehnică, dar noi știm că există o dezbatere la nivelul statelor membre în legătură cu acest aspect. Dacă statele membre vor solicita asistență și li se acordă asistență, atunci banii vor veni din uh, anvelopa pentru asistență tehnică. În propunerea mea de aviz există câteva elemente care ar trebui să determine o modificare a variantei finale a textului acestui raport. Este vorba despre propunerea de a sublinia și de a insista asupra ideii că acest nou instrument este doar una din soluții. Deci ă, nu va crea neapărat un precedent. Dacă vom avea o prelungire a programului după anul 2020, vom avea noi linii bugetare care nu vor fi luați din uh, banii uh, prevăzuți pentru politica de coeziune. Deci va fi o propunere ad hoc, uh, cea care s-a făcut acum, să luăm bani de la politica de coeziune pentru asistență tehnică. Deci eu propun ca aceasta să fie doar una din soluțiile posibile și orice prelungire ar trebui pe viitor să prevadă o alocare specifică. Cel de-al doilea element volumul anual, spuneam că e vorba de 142.000, dar uh, volumul anual, cifra anuală trebuie decisă de către Parlament și de Consiliu în procedura anuală bugetară și eu cred că trebuie să existe și o evaluare, o monitorizare a programului și să clarificăm faptul că aceste sume se vor uh, vor reflecta uh, și uh, prețurile actualizate, pentru că din acest punct de vedere textul nu este foarte clar. Rata de cofinanțare uh, prevăzută de comisie este de 100%. Eu spun că până la 100% ar putea să fie. Și în propunerea mea de asemenea, există un transfer tehnic între articolele prevăzute în ce privește activitățile pregătitoare din partea Comisiei pentru această anvelopă și în ce privește eligibilitatea statelor membre. Deci statele membre trebuie să introducă reformele, să îndeplinească obligațiile din recomandările specifice pentru statul respectiv și atunci banii vor veni din uh, fondul de coeziune. Aceasta este propunerea și în acest sens îmi voi redacta uh, avizul și aștept amendamente. Uh, Mulțumesc, domnule Olbricht. Amendamentele trebuie depuse până pe 4 octombrie ora 18 vor face obiectul unui vot în Comisia pentru Bugete pe 9 sau 10 noiembrie și apoi uh, pe 29 noiembrie în Comisia Competentă pe Fond. Mulțumesc, domnului raportor. Cei care doresc pot să ia acum cuvântul. Mai întâi, domnul Manca. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc și eu să mulțumesc raportorului. Sunt de acord cu propunerile sale de amendament, dar trebuie să spunem că obiectivul principal al programului trebuie să fie îmbunătățirea capacităților administrative la toate nivelurile și în toate țările care au solicitat asistență pentru că o țară care solicită asistență trebuie să implice și autoritățile locale și regionale și programul trebuie să fie la dispoziția administrației locale și regionale. Acest program trebuie să fie privit ca o fază de testare, trebuie să existe o evaluare cu un avans uh, în timp ca să putem uh, decide dacă merită sau nu să se acorde uh, această transferare de fonduri, pentru că și iar transferul trebuie să fie o măsură din nou uh, temporară. Cred că asistența tehnică din partea Comisiei, până la urmă uh, va putea să se bazeze pe experiența programelor din anii precedenți de pildă asistența pentru Cipru sau pentru Grecia, pentru că și uh, aici au fost efectuate niște monitorizări economice. Iar concluziile trebuie să le putem valorifica. Um, activitățile pentru Grecia și pentru Cipru au dat roade și au existat niște verificări sistematice, dar eu aș face două recomandări. Pe de o parte, este nevoie de o strategie cu priorități și obiective foarte clar definite și Comisia trebuie să creeze garanția că implementarea asistenței tehnice va fi verificată, va fi evaluată în comparație cu obiectivele care au fost prezentate inițial iar evaluările trebuie să aibă loc de-a lungul întregului proces. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Manca, mai dorește cineva să ia cuvântul? Domnul Maragal. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, domnule Olbricht. Suntem de acord. Nu există nicio diferență între ceea ce explica dumneavoastră și uh, textul inițial. Uh, am depus anumite amendamente, poate încă n-ați reușit să le citiți, nici nu voi intra acum în detalii, aș avea doar uh, câteva observații de ordin general. Nu este o chestiune foarte tehnică sau uh, strict legată de modul în care este organizat bugetul este o parte importantă, interesantă uh, pentru uh, programele structurale și care este important într-o perioadă de urgență, într-o perioadă agitată, cu consecințe, bineînțeles, pe fond. O reformă structurală care trebuie să fie obiectivul ei. Nu doresc să lasez <laughs> acum o dezbatere, dar aș dori să mă asigur că vom menține conceptul de independență a acestor uh, programe de sprijin. Și dacă aceste instrumente nu sunt folosite, trebuie să luăm decizii pe fond Eu cred că se impune abordarea bottom-up. Bottom up. Trebuie să ținem cont, bineînțeles, de ce doresc statele membre. Dar, bineînțeles, trebuie să ne și asigurăm că întregul stat membru participă în urma consultării uh, colectivităților locale, regionale, a societății civile în funcție de realitățile locale și nevoile reale pentru a ne asigura că există un sprijin pentru aceste solicitări. Cred că e bine că prezentați lucrurile așa cum o faceți, chiar dacă, așa cum am spus, dorim să depunem amendamente și vi le pot explica, vi le pot prezenta când doriți. Mulțumesc, nu mai cere nimeni cuvântul. Aba da, doamna Gresle. Uh, dau cuvântul doamnei Gresle și după aceea, domnule Olbricht, uh, răspundeți. Da, am o întrebare de adresa domnului raportor. Uh, right. uh... Mi se pare că sunt mai prea mică. Mă surprinde acest lucru. Doamna Gresle uh, m-a provocat să răspund nu în termeni bugetari, ci politici. În termeni politici, întrebarea este de ce statele membre nu fac reforme structurale. De ce? De ce nu sunt motivate să o facă? Pentru că n-au bani? Sau pentru că nu doresc să o facă? Sau pentru că nu sunt gata să o facă? Aceasta e principala întrebare. Deci eu înțeleg intenția Comisiei și anume să motiveze statele membre să facă aceste reforme. Bineînțeles că o sumă mică pentru a face reforme structurale reale. Dar întrebarea reală este cum doriți să faceți statele membre să ceară acești bani, pentru că e un mecanism voluntar. Eu văd foarte clar. Dacă să spunem, dacă, ca să se respecte recomandările specifice pe țară, trebuie ca statele membre să ceară bani și să facă reformele. Sumele sunt mici, dar pot motiva, uh, deci din punct de vedere politic, acesta este instrumentul care poate să facă să funcționeze aceste reforme. Când avem 140 de uh, milioane pentru 2 sau 3 ani, într-adevăr e o sumă simbolică. Bineînțeles, depinde despre ce reforme e vorba. Rezultatele pozitive vin din Grecia și sistemul a funcționat în Grecia. Deci am tras concluzia că e important, e necesar să vii de, din afară și să motivezi reformele cu aceste fonduri. Acesta este raționamentul politic. Eu cred că poate să meargă. Haideți să încercăm. Dar nu trebuie să spunem că noi uh, finanțăm reformele structurale, pentru că nu e așa. Bine. Bun. Am ajuns la sfârșitul lucrărilor noastre. Mulțumesc domnului raportor, vă mulțumesc tuturor celor care ați rămas până la sfârșitul reuniunii. Aveți uh, alte întrebări? Nu? Am uh, prevăzut o reuniune mâine dimineață, dar am epuizat ordinea de zi astăzi, așa că se anulează reuniunea de mâine și următoarele ședințe vor avea loc pe 10 și 11 octombrie la Bruxelles. Mulțumesc! Ședința se suspendă.